pomeriggio a tutti, siate i benvenuti. Bună ziua și bine ați venit la Parlamentul European. Bine ați venit la această conferință pe care o organizăm împreună cu Comisia Europeană privind cercetarea și inovarea în viața de zi cu zi. Vreau să-i urez bun venit domnului comisar Moedas și domnului ministru Fastman, președintele Comisiei pentru Industrie, domnul uh, Buze, care este fost președinte al Parlamentului European, domnului dr. Skarczyski, directorul uh, al uh, Centrului Mondial Auditiv din Polonia, Luigi Naldini din Milano, și părinților lui Margot, precum și Bertrand Picard, ambasador uh, al UN Environment Goodwill și și uh, Miele Puntero care a descoperit uh, um, uh, gravitaționale. Aș dori um, să-i dau cuvântul domnului profesor Skarcinski, directorul Centrului Mondial Auditiv. Acolo s-a făcut pentru prima dată un implant auditiv în 92 în Polonia. Planti, trei muziciști. Și vreau să-i salut pe cei trei muzicieni care sunt ambasadori de succes ai medicinei și științei. Domnule profesor, aveți cuvântul. Mr. President, ladies and gentlemen, I represent the World Hearing Center located near Warsaw in Poland, which came... Mulțumesc uh, și mulțumesc în primul rând uh, fondurilor europene pentru mm, modul în care au ajutat în finanțarea centrului. Uh, în centrul nostru de ani de zile facem operații auditive care îmbunătățesc auzul și uh, pe parcursul colaborării noastre cu centre din uh, Ansburg, Innsbruck, Wiesbruck și Viena, am colaborat uh, cu, în cadrul grupului internațional auditiv, am făcut multe programe de cercetare și dezvoltare, iar această colaborare, iar în cadrul acestei colaborări s-au pus în aplicare multe, progra- multe programe prin care am pus la punct metode noi și standarde de tratament pentru problemele auditive. Doamnelor și domnilor, îi prezint pe uh, pacienții noștri din Spania și Polonia care folosesc implanturi auditive și care sunt ambasadorii noilor realizări din știință și medicină. Arna Pozan Sais, Ana um, Adamovska și Zigmund Ciuprin. Mm-hmm.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 gentili ospiti. Stimați oaspeți, pentru mine este o deosebită plăcere să vă primesc în hemiciclul Parlamentului European. Mai mult de o mie de cetățeni, de cercetători, de legiuitori și de întreprinzători. Împreună cu domnul comisar Moedaș, am dorit să organizăm această zi ca să accentuăm cât de important este pentru cetățeni și întreprinderi să investim în cercetare și în inovare. Prima prioritate pentru europeni este să dăm o perspectivă de viitor noilor generații, creând locuri de muncă. Dacă vrem ca baza noastră industrială să fie consolidată, să creăm locuri de muncă, locuri de muncă cu o mare valoare adăugată și să ținem pasul cu marile schimbări în curs, trebuie să pariem în mod hotărât pe inovare. Ambiția noastră trebuie să fie aceea de a fi spațiul de cercetare cel mai mare și mai, și mai atrăgător din lume. Dezvoltarea și noile tehnologii trebuie să facă parte din ADN-ul nostru. Ar trebui ca Ulise, care numai cu forța minții a, a făcut fața atâtor provocări, să fie eroul nostru. Dante spunea să fiți ca fumul care se răspândește și reușește să pătrundă peste tot. Așa trebuie să fie și cercetarea și inovarea, să facă parte din ADN-ul nostru. Am avut uh, primii matematicieni în Grecia antică, apoi pe Socrate și pe Platon și care au, și-au adus contribuția la fundamentul filozofic al cercetării și au transformat cercetarea în ceva concret. Arhimed în Siracuza și mari ingineri romani au știut să traducă calculele și desenele în opere de o modernitate extraordinară și de o mare ingeniozitate. Și datorită creării universităților, s-au uh, păstrat aceste cunoștințe care au stat la baza renașterii. Cu Galileo și Descartes, bazându-ne pe învățământele lui Socrate, am creat metoda științifică modernă și din acel moment s-a dezvoltat dialectica pentru știință, tehnologie și industrie, care a permis Europei să devină centrul revoluțiilor tehnologice și industriale. Să ne gândim la Erico Fermi, încă din anii 80, Uniunea Europeană a pariat pe un program de cercetare și inovare care a făcut ca programele de cercetare națională să uh, creeze sinergii între ele și să se facă economii pe scară largă. În mai mult de 220 de miliarde de euro au fost investiți în ultimii 30 de ani în cercetare și inovare. Și efectul multiplicator a acestor bani investiți a fost foarte mare avem dezvoltarea noilor tehnologii, o capacitate extraordinară de inovare. Am creat milioane de noi locuri de muncă și am susținut o rețea de cercetători, de universități și de centre de cercetare de o extraordinară excelență. Mai mult de 45.000 de cercetători au fost implicați în programul Orizont 2020, care a finanțat mai mult de 18.000 de proiecte. Cercetarea în Uniunea Europeană a ajutat la obținerea multor premii Nobel. Am uh, contribuit la descoperiri științifice extraordinare care au îmbunătățit calitatea vieții noastre. Nu există niciun sector care să nu fi profitat de pe urma cercetării europene. Medicina, farmaceutica, securitatea alimentară, protecția mediului, energia, lupta împotriva îmbătrânirii, nanotehnologiile, inteligența artificială, transporturi, spațiu, apărare, securitate și apărare doar ca să vă citesc pe unele dintre ele. Astăzi vom prezenta câteva dintre poveștile de succes ale cercetării în Europa. Am văzut deja rezultatul obținut în Polonia. Un rezultat extraordinar care permite oamenilor să se bucure din nou de libertatea de a fi protagoniști, libertatea de a putea să-și realizeze visul de a fi muzicieni de fiecare dată libertatea. Nu este doar cercetarea per se sau inovarea de dragul inovării. Cercetarea și inovarea reprezintă niște valori ca să um, ilustrăm principiile în care ne recunoaștem, cele care au permis nașterea Uniunii Europene pe care o apărăm peste tot în lume. Întâi de toate, libertatea. Cercetarea, știința, inovarea sunt tot atâtea instrumente pentru a garanta libertatea atâtor femei și atâtor bărbați. Vedem cum, datorită cercetării europene, astăzi a fost descoperit vaccinul împotriva Ebola, cum putem să prevenim și să salvăm tumori și să salvăm mii de vieți, să avem noi terapii împotriva imunodeficienței, împotriva îmbătrânirii, să construim proteze și organe artificiale ca să salvăm viața mii de persoane. Multe descoperiri europene au fost hotărătoare pentru a permite salvarea planetei. Mă gândesc de pildă la inventarea plasticului biodegradabil, a materialelor reciclabile sau la tehnologiile pentru reducerea emisiilor, energiile curate și eficiența energetică. Programele de cercetare din Uniunea Europeană au făcut posibil pentru persoanele cu handicap să urmărească cursul la distanță sau, de exemplu, să protejăm mai bine patrimoniul istoric și cultural. Datorită cercetării spațiale, constelațiile noastre de sateliți, Galileo și Copernicus, ne-au permis să avem un sistem de GPS de foarte mare precizie și putem să um, oferim hărți de uh, foarte mare precizie pentru operațiunile civile și militare și putem să ajutăm persoane cu dizabilități motorii, cu handicap motor sau cu deficiențe vizuale să poată să se miște liber în Uniunea Europeană. Să investim mai mult în cercetare și inovare. Aceasta este misiunea noastră. În ultimele decenii am văzut uh, cum uh, noi concurenți au apărut și s-au alăturat Statele Unite și Japoniei primul concurent printre toți, China, care acum a egalizat Uniunea în ceea ce privește bugetul alocat cercetării și dezvoltării și inovării. Datorită acestor investiții, China a trecut de la 1% din uh, publicațiile științifice în anii 80 la mai mult de 17% astăzi. Și acest succes se vede în toate sectoarele. Gândiți-vă la uh, telefoanele inteligente, la calculatoare. Producătorii chinezi în loc să nu mai fie doar cei care fabrică pentru terți, acum au depășit um, Nokia și Ericsson și au um, tehnologii noi uh, de uh, autovehicule electrice și conducere asistată. Bineînțeles că ceilalți concurenți sunt Japonia, Corea de Sud și India. Acolo s-a dezvoltat primul spațiu continental pentru cercetare și dezvoltare care face concurență Europei și Americii de Nord. Continentul nostru acum este doar pe locul 3. Nu putem însă să continuăm să pierdem teren, nu ne putem permite acest lucru. Doar dacă inversăm tendința, dacă investim mai mult, vom putea să ridicăm mănușa și să facem față concurenței foștilor noștri concurenți și noilor puteri emergente, ca să rămânem competitivi în sectoare strategice precum chimia, mecanica, farmaceutica, robotica și aeronautica, Trebuie să ne îmbunătățim performanțele în tehnologiile digitale sau în biotehnologii. Propunerea Comisiei de a mări bugetul alocat programului Orizont 2020, care se va numi Orizont Europa, până la 100 de miliarde de euro în uh, bugetul comunitar pe următoarea perioadă, 2021-2027, merge în direcția dorită potrivit Parlamentului European. Însă judecata noastră nu este suficientă. Noi cerem cu tărie mai multă ambiție. Propunerea Parlamentului votată pe 14 noiembrie este să se mărească resursele financiare de la cei 80 de miliarde din prezent până la 120 de miliarde. Deci 20 de miliarde în plus față de propunerea Comisiei Europene. E questo perché noi... Și cerem acest lucru deoarece ne dorim un buget um, politic care să reflecte prioritățile cetățenilor. Vedeți că vorbim atât de mult despre nevoia de a schimba Europa, știm foarte bine că trebuie să reformăm, dar prima reformă pe care trebuie să o realizăm și care nu necesită vreo revizuire a tratatelor, care nu necesită unanimitate, care, pentru care nu este nevoie de implicarea formală a instituțiilor. De fapt, avem nevoie să ne întoarcem la politici. Dacă Europa va avea curajul să aibă din nou un ghidaj politic, trebuie să aibă curajul să investească mai mult în sectoarele fundamentale și hotărătoare care să ne permită să fim din nou actori de prim plan, pe plan mondial, dar și pentru a proteja calitatea vieții acestei de milioane de cetățeni europeni. Acest lucru se poate face doar dacă există o adevărată viziune politică a bugetului comunitar. Nu e vorba doar despre uh, cifre, este vorba despre o alegere politică. Parlamentul European, cu votul său de pe 14 noiembrie, a dorit să arate o direcție. Fără inovare, fără cercetare, nu putem să avem creștere economică, nu putem să fim competitivi, nu putem să oferim o lume mai bună cetățenilor noștri. Economiile de scară, valoarea adăugată europeană, trebuie să fie și valabile și în domeniul cercetării și trebuie să avem resurse la înălțimea provocărilor. Avem nevoie de mai multe resurse pentru inovare, în primul rând pentru a susține economia reală. Întreprinderile mici și mijlocii, agricultura, serviciile și protejarea patrimoniului istoric și cultural sunt domeniile prioritare, dar trebuie de asemenea să însoțim revoluția digitală și să uh, pariem pe economia circulară și pe tranziția energetică. În ceea ce privește mediul, și aici este o chestiune pur politică. Europa dorește să rămână uh, în fruntea luptei împotriva schimbărilor climatice, făcând alegeri echilibrate care să permită susținerea economiei reale și a in al industriei, dar în același timp să aibă o economie reală care să polueze mai puțin să se reducă emisiile de dioxid de carbon și să avem în sfârșit o economie ecologică pentru că va fi un instrument de bogăție și de bunăstare, dar pentru a îndeplini aceste obiective trebuie să folosim cercetarea și inovarea. Trebuie de asemenea să protejăm mai bine cetățenii noștri și să le protejăm mai bine frontierele europene. Să avem tehnologii pentru securitate, pentru securitatea cibernetică, pentru securitatea spațiului. Acesta este obiectivul industriei europene de apărare ca să uh, avem mai multe fonduri pentru inovare, uh, um, acest Parlament cere ca 1,3% din produsul național brut să fie folosit pentru inovare și să nu se crească impozitele, care și așa sunt foarte mari, ci să cerem celor care nu plătesc impozite să o facă, începând cu marile companii uh, de internet și cu cei care își țin bani în paradisurile fiscale. Nu ne dorim doar aprobarea unui buget ambițios, ci să se investească mai mult și la nivel național. Totuși, astăzi, numărul de state care respectă acest procent de 1,3% din produsul uh, național brut este destul de scăzut. Nu din întâmplare, însă tocmai aceste state sunt cei care au cele mai bune performanțe economice în Uniunea Europeană. Dar nu este suficient să investești mai mulți bani trebuie să o faci și mai bine. De aceea este nevoie de alegeri politice. Deseori noi, europenii, renunțăm la cercetarea de bază, cercetarea academică și chiar dacă publicăm foarte multe articole, aceste investiții pe care le facem nu se traduc neapărat în rezultate concrete pentru industrie și pentru piață. Concurenții noștri, începând cu China, sunt mai pragmatici. De aceea este bine că noul program Orizont Europa va susține și inovarea mai apropiată de piață și de întreprinderi. Trebuie de fiecare dată să amintim că competitivitatea și crearea de locuri de muncă sunt obiectivele principale ale uh, investițiilor din bani europeni. Obiectivul este să permitem cetățenilor să trăiască mai bine, bazându-ne pe un principiu, un principiu fundamental. Trebuie ca firul roșu Uh, acestor ultimi 2000 de ani de istorie este să ne păstrăm libertatea și fără loc de muncă nu ai nici demnitatea, nici libertate Avem nevoie de o piață europeană mai integrată care să permite efectuarea de economii pe scară largă și dezvoltarea întreprinderilor uh, specializate în noile tehnologii. Avem de asemenea nevoie de o cultură de risc diferită, poate inspirându-ne din modelul capitalului de risc din Statele Unite de asemenea, trebuie să ținem cont și de o nouă procedură a achizițiilor publice și să avem și o fiscalitate mai avantajoasă pentru investițiile în cercetare. Inovarea și cercetarea în industrie sunt uh, interdependente. 80% dintre descoperiri vin din industrie. Această dialectică între universități, cercetare, formare și întreprinderi este cheia pentru a avea o economie competitivă și Uh, care profită de noile descoperiri. Dacă ne slăbim baza industrială și sistemul universitar, pierdem motorul inovării și riscăm declinul economic. Peste câteva luni vom fi cu toții chemați să votăm și pentru a susține această viziune a unei Europe care e mai prietenoasă cu uh, uh, cei care fac descoperiri. Probabil că vor exista o păreri diferite despre viitorul nostru. Unii cred că uh, dacă favorizezi particularismele naționale și aperi frontele naționale, vei trăi mai bine. Alții vor cere colaborare între state, între cercetări, uh, cercetători, între universități pentru a promova mai bine excelența continentului nostru și doar așa putem să facem față provocărilor pe care ne lansează uriașii lumii. Cercetarea a permis multor femei și multor bărbați pasionați să facă lucruri extraordinare. Niciodată să nu renunțați să vă puneți întrebări, să testați, să încercați, să încercați să atingeți obiectivele pe care vi le-ați propus. Eu uh, vreau să mulțumesc în numele Parlamentului tuturor acestor cercetători. Știu foarte bine că nu e ușor să faci cercetare și uh, inovare în Europa. Uneori ducem lipsă de bani, de laboratoare, de structuri adaptate. Nu întotdeauna salariile dumneavoastră sunt adecvate, dar din cauza acestor lipsuri, prea mulți cercetători tineri sunt constrânși să abandoneze universitățile noastre, să abandoneze Europa și să meargă să-și atingă obiectivele pe care și le-au fixat în alte locuri din lume. Este inacceptabil. Nu ne putem permite ca Europa să piardă acești tineri, aceste resurse fundamentale pentru creșterea continentului nostru. Nu trebuie să mai permitem tinerilor cercetători să abandoneze universităților noastre, întreprinderile noastre, ca să meargă în altă parte, pentru că nu există curajul de a le da mai mulți bani, pentru că nu avem curajul să le permitem să aibă un, futur, un viitor diferit, să-și realizeze visurile, proiectele, care de fapt vor fi în serviciul întregii comunități. Iată de ce avem nevoie de mai mulți bani. possiamo... Nu putem să ne permitem să pierdem resursele noastre cele mai bune, pentru că Europa are nevoie de voi, de dumneavoastră, de cei care cred, de cei care au hotărât să-și uh, um, dedice întreaga viață îmbunătățirii uh, vieții noastre, pentru a găsi ceva nou, ceva diferit. E angajamentul meu în calitate de președinte al Parlamentului European și cred că pot să vorbesc în numele numeroșilor colegi prezenți în această sală că împreună vom face tot ce ne stă în putință pentru ca tinerii cercetători, cei mai talentați dintre noi, din toate țările noastre, să poată să continue să-și desfășoare activitatea în Europa, și să poată să-și realizeze visele, vise care sunt și cele ale continentului nostru, fără să se simtă obligat să părăsească Europa sau să renunțe pur și simplu la desăvârșirea marelui vis european de civilizație, de inovare, de cercetare și mai ales de libertate. Vă mulțumesc! La parola al... Acum doresc să dau cuvântul domnului comisar Carlos Moediaș, căruia îi mulțumesc pentru că a participat uh, cu direcția generală pe care o conduce și în numele întregii comisii la organizarea acestei zile foarte importante organizate de Parlamentul European care dorește să fie deschis către cetățeni. Cel mai mare obiectiv este să umplem această sală cu mai mult de 1800 de persoane care au răspuns invitației noastre. Astfel, putem noi să-i facem pe oameni să înțeleagă cât de mult dorim să ne apropiem de oameni, încercând să uh, aducem o contribuție la rezolvarea problemelor lor. Are cuvântul domnul comisar Moedaș. Domnule președinte Tajani, domnule ministru Fasman, domnule premier Buzek, stimați parlamentari, Doamnelor și domnilor, bună ziua! Mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi aici alături dumneavoastră și mă bucur foarte mult uh, să vă văd în număr așa de mare în această sală frumoasă. Nu mi se întâmplă adesea să mă aflu în această sală atât de plină. Domnule președinte Aiani, în primul rând vreau să vă mulțumesc, să vă mulțumesc pentru curajul dumneavoastră și pentru viziunea dumneavoastră pe termen lung pentru cetățenii europeni. S-ar putea să, să fiți un politician, dar în sufletul dumneavoastră, de fapt, sunteți uh, jurnalist ca formare. Ați înțeles întotdeauna importanța importanța comunicării adevărului către toți europenii. Deci nu mă surprinde faptul că ați sprijinit uh, atât de mult tot ce am încercat noi să uh, obținem și să facem astăzi aici. Și nu numai astăzi. Vreau să vă spun, să vă mulțumesc pentru faptul că, pentru faptul că ați sprijinit Orizontul Europa ales în ceea ce privește majorarea bugetului. Întotdeauna ne-ați uh, sprijinit, domnule președinte, și ne-ați dat dovadă de acest lucru astăzi. Niciodată nu ne-ați dezamăgit. Deci vă mulțumesc pentru că ați crezut întotdeauna în știința și inovația europeană. Vă mulțumesc, domnule președinte. Jean Monnet a spus odată, nimic nu se poate face fără cetățeni și nimic nu este durabil fără instituții. Și asta înseamnă ziua de astăzi. Instituțiile europene ne-au ajutat să transformăm Europa în lider mondial în domeniul științei și inovației. Marca noastră științifică este excelența. Dar haideți să ne întoarcem la prima parte a citatului uh, lui Jean Monnet. Nu se poate face nimic fără cetățeni. De asta ne aflăm astăzi aici. Să ascultăm, să vedem, să avem experiența impactului real al mărcii noastre asupra celor uh, care trăiesc pe teritoriul european. Au fost atâtea momente în acești patru ani minunați de când sunt eu comisar pentru ști- pe știință. Și unul dintre uh, aceste momente a fost uh, când am făcut cunoștință cu Bertrand Picard, care se află alături de, de noi Uh, un uh, om care a călătorit în uh, întreaga lume, un om singur într-un avion, este ambasador al ONU, dar este ambasador al întregii lumi, de fapt. Vreau să vă vorbesc despre trei momente, trei momente din uh, cariera mea de comisar, trei momente când am înțeles exact ce facem noi. Și anume că schimbăm viața oamenilor. Vreau să vă vorbesc, să vă povestesc, să vă spun trei povești. În primul rând, Vreau să vorbesc despre Marilu Papazian. Ea este o femeie de origine armeană și americană care a creat un proiect la Yerevan, un proiect de educație care se numește TUMO. TUMO este un loc foarte special. Este o școală, o școală diferită, unde elevii învață să-și descopere pasiunile și apoi trec la acțiune pe baza celor pasiuni, își construiesc propria programă și Până la urmă, nu diploma asta este cea mai importantă, ci cunoștințele lor sunt importante. Ce uh, iubesc ei și ce vor să facă. Descoperă, deci, lucrurile la care se pricep, fiindcă lucrurile la care te pricepi sunt cele pe care ți-e și frică să le mărturisești, fiindcă ți-e teamă că nu ești destul de bun. Iar Marie Lu a descoperit asta. Și a încercat să pună pe picioare un proiect în, la Yerevan, în Armenia. Și când m-am dus acolo, nu mă așteptam să găsesc acolo instituția de învățământ cea mai revoluționară din Yerevan. Și nu eram uh, în Silicon Valley, eram în Armenia, la Yerevan. Și povestea merge mai departe. În 2017 am oferit uh, în Paris, am oferit Parisului premiul uh, Capitala Europeană a Inovației, un cec de un milion de euro pentru primarul Ani Hidalgo. A fost un moment extraordinar, fiindcă ea m-a privit în ochi și mi-a spus, Carlos, știi ce o să fac eu cu acești bani? O să um, construiesc o, o școală la Paris, așa cum am văzut eu la Yerevan, la, în Armenia, pe nume TUMO. Deci, luna trecută am fost la inaugurarea acestei școli TUMO de la Paris. Și am stat de vorbă cu elevii, cu fetele și băieții care se duc la această școală, fiindcă le place, într-adevăr, să meargă la școală. Și mi-am dat seama de două lucruri, stând de vorbă cu ei. În primul rând că inovația nu cunoaște granițe. Aceste idee că se întâmplă ceva la centru și apoi se distribuie către periferie nu e adevărată. Din potriva, uneori lucrurile se nasc la periferie și apoi ajung la centru. În al doilea rând, încurajarea spiritului de inovație în rândul tinerilor nu înseamnă că le spui ce trebuie să facă. Înseamnă că îi emancipezi și le dai capacitatea, le dai puterea să facă ceea ce iubesc. Privindu pe acei copii și văzând ce efect a avut acest cec de un milion de euro asupra vieții parizienilor, m-a făcut să înțeleg ce înseamnă Europa și să fiu umplut de un sentiment de mândrie. Al doilea moment a avut loc acum doi ani la Stockholm. Și e vorba de cineva despre care o să auziți astăzi. E vorba despre profesorul Ben Feringa. El a câștigat premiul Nobel pentru chimie în 2016. Ben e un povestitor extraordinar. El povestește despre uh, invenția acestor mașini, nanomașini cu patru roți care, care intră în uh, corpul tău și poate repara celule. Și chiar dacă nu înțeleg, pot să zici, nu înțeleg, dar mi se pare extraordinar. Ben Feringa, când a primit premiul Nobel, i-a privit pe oameni și, și a spus uh, când eu vorbeam despre nanomașini, nimeni nu credea în mine. Nimeni, nimeni nu voia să mă financeze. Numai Europa a vrut. Europa a crezut în intuiția științei. Și asta ne ă, diferențiază noi de restul lumii. Și anume că noi credem în continuare în intuiția știin, oamenilor de știință. Și cel de-al treilea și ultim moment despre care vreau să vă vorbesc astăzi, care m-a, con- convins despre puterea Europei, despre puterea științei și inovației de a ne schimba viețile. Acest moment a avut loc în Malta acum câțiva ani. Participăm la o discuție și acolo am întâlnit un bărbat pe nume Iusef Iusef. El este un inovator extraordinar, a creat o companie numită LG Sonic și este un tip uh, fascinant. El a spus, trebuie să facem ceva cu tratamentul uh, apel, apei. Se folosesc foarte multe uh, substanțe chimice pentru a elimina algele din apă și a spus se folosesc prea multe substanțe chimice. Eu se găsesc o modalitate nouă de a curăța apele și a început să folosească frecvențe ultrasonice. Deci prin ultrasonice a reușit să înlocuiască folosirea substanțelor chimice, să elimine algele din apă și, bineînțeles, să, creez, să transforme apa în apă potabilă. Când m-am întâlnit eu cu el, foarte interesant, el vorbea despre Europa și despre faptul că atunci uh, când a început, când și-a lansat compania, n-avea decât doi angajați. Iar apoi, datorită finanțării europene, programul uh, cadru 7, compania lui a ajuns la 20 de angajați. Acum își vând produsul în 52 de țări, au câștigat 8 premii de inovație și USEF mi-a spus că fără finanțarea europeană nimic nu ar fi fost posibil. Nimic dintre toate acestea nu ar fi fost posibil. Și mi-a spus asemenea lui Ben Faringa, mi-a spus că numai Europa a crezut în mine. Dar asemenea uh, poveștii cu Tumă, mai era ceva de spus. În Malta l-am uh, întrebat pe Iusef uh, despre viața lui. L-am întrebat cum a ajuns acolo unde a ajuns și mi-a spus că a venit în Europa din Siria refugiat. Când avea numai 13 ani. A venit, a venit în Europa numai el, mama lui și fratele și sora lui, iar timp de șapte ani au trăit într-o tabără de refugiați, înghesuiți în două camere. Și mi-a spus că întotdeauna se temea, se temea că va fi trimis înapoi. E greu să-ți păstrezi motivația și, uh, pentru viitor, să-ți cădești un viitor, în momentul în care nu știi dacă viitorul tău va fi în Europa. Totuși, mama lui l-a uh, îndemnat întotdeauna să-și termine, să termine studiile și să-și urmeze visurile și a făcut-o. Și a terminat studiile la Universitatea Leiden și a pus în practică ideile, a creat această companie. Și mi-a spus că tocmai a angajat pe cineva din Siria și din Eritrea, uh, în Belgia. Închipuiți-vă, numai câțiva ani, Iusef uh, a reușit uh, cu hotărâre și cu pasiune în Europa să își schimbe viața. Mi-a vorbit despre visul european. Și iată, Iusef e aici, alături de noi. Thank you so much. Mulțumesc. Sunt foarte mișcate povestea lui Iusef, fiindcă este unica. Iar Momentele cele mai interesante în viață sunt uh, cele care te fac să, să privești în ochi o, să capeți o nouă credință și o nouă perspectivă. Și asta mi s-a întâmplat mie în fiecare de aceste momente despre care v-am vorbit astăzi. În 30 de ani am investit peste 200 de miliarde de euro și uh, asta a schimbat atâtea vieți omenești. Dar impactul nu este vizibil întotdeauna. Voi sunteți cei care trebuie să povestiți mai degrabă mai departe aceste povești, că trebuie să spuneți povestea Europei. Fostul ambasador al SUA în uh, Europa spunea, în Uniunea Europeană spunea, Antoni Garner spunea, Uniunea Europeană e ca o fereastră. Îți dai seama că există numai când e crăpată sau murdare, dar întotdeauna această fereastră te protejează de vânt și de frig. Dar nu observi. Deci astăzi este șansa noastră să facem uh, cercetarea și inovația europeană mai vizibile. Deci, vă rog să fiți pregătiți ca voi să fiți povestitorii care duc mai departe povestea Europei. Avem nevoie de voi. Vă mulțumim! Thank you very much, Commissioner, for your engagement. Mulțumesc, domnule comisar, pentru implicarea dumneavoastră și pentru acest discurs extraordinar. Următorul uh, vorbitor este domnul Heinz Fassmann, Ministru, Ministru Federal pentru Educație, Știință și Cercetare. Aveți cuvântul. Okay. Yeah. Um, thank you very much, dear President of the European Mulțumesc, uh, domnule președinte al Parlamentului European, domnule Tajani, domnule comisar Maedaș, dragă Carlos, dragă președinte al Comisiei ITRE, domnule Buzek, stimați uh, deputați, doamnelor și domnilor. Sunt foarte onorat să mă pot adresa dumneavoastră astăzi în deschiderea acestei conferințe la nivel înalt. Uh, sunt impresionat de uh, programul intens și de bună calitate pe care l-ați creat pentru a arăta atât de numeroasele fațete ale cercetării și inovației în viața noastră. Este o plăcere de asemenea să intervin pentru a doua oară în uh, Parlamentul European în timpul președinției uh, austriece. Ultima dată am fost aici în iulie la Comisia ITRE și am prezentat uh, programul președinției um, austriece în domeniul cercetării și îmi amintesc că ați prezidat această reuniune. Prioritățile președinției austriece în domeniul cercetării este să negociem uh, conținutul Orizont Europa, următorul program cadru pentru perioada 2021-2027. Obiectivul nostru este să ajungem la un consens în rândul uh, statelor membre uh, în această vineri la reuniunea Consiliului de Competitivitate și ține, ține pumnii să reușim. Cu aceeași uh, ocazie, președinția austriacă își dorește să fie adoptate concluziile Consiliului privind uh, viitorul spațiului european de cercetare. Orizont Europa aduce cu sine uh, multe uh, noutăți, chiar dacă Comisia a spus că este mai mult o evoluție decât o, rezolu- decât o revoluție, mă scuzați, dar este o evoluție foarte inteligentă, dacă îmi permiteți să fac acest uh, compliment elementul de noutate va, vor fi uh, cele nou propuse cinci misiuni care vor face parte din programul specific uh, Orizont Europa. Asta garantează uh, cercetare care să aibă impact. Iar impactul este motoul general al Orizont Europa să construim uh, primul uh, calculator cuantic universal în Europa, poate în următorii ani. Ar fi uh, o extraordinară realizare și un excelent instrument pentru a consolida progrese în inteligența artificială și nu numai. Sau o altă misiune ar putea fi oceanele sănătoase, deci să eliminăm deșeurile de plastic din uh, uh, râuri și mări în următorii ani sau să încercăm să um, restabilim uh, sănătatea solurilor. Este um, ceva cât se poate de uh, grav când vorbim despre populația crescând uh, la nivel mondial sau uh, învingerea cancerului pediatric. Um, dacă cooperăm, cred că putem să ajungem la o masă critică pentru a uh, promova cercetarea uh, în domeniul cancerului în Europa. Domnule Tajani, ați spus că va exista un uh, Consiliu European de Inovație. Prima prioritate a acestuia este să identifice uh, inovațiile uh, cheie și să le aducă pe piață, apoi să stimuleze și să um, protejeze startup-urile uh, și întreprinderile inovatoare uh, pentru ca ele să reușească pe piață. Uh, să se uh, facă această legătură între cercetarea fundamentală și introducerea pe piață a produselor. Doamnelor și domnilor, avem de-a face cu provocări uh, la nivel de societate pe care nicio țară sau regiune nu le poate aborda singură. Însă, ab iar abordarea acestor provocări va necesita eforturi comune și noi tipuri de colaborare între țări cercetătorii din statele membre uh, profită de pe urma accesului la cunoștințe, la infrastructură și la standarde uh, internaționale de excelență. Standardele, uh, statele membre beneficiază, au avantaje tocmai pentru că cercetarea de multe ori costă mult, mult iar um, când se abordează problemele um, la nivel comun, toată lumea are de câștigat și de multe ori uh, statele membre nu pot acționa singure în acest domeniu. S-a dovedit că uh, lucrurile se pot îmbunătăți prin colaborare transfrontalieră și interdisciplinară uh, între statele membre. Trebuie să putem să depășim ceea ce este deja cunoscut. Este de asemenea un instrument pentru a înțelege mai bine care sunt punctele forte ale unei țări. Cooperarea și concurența nu se, nu se contrazic. În interiorul Europei ar trebui să încercăm să cooperăm cât putem pentru a putea fi puternici față de parteneri um, la nivel mondial, cum sunt Statele Unite sau China. Dragi profesori, colegi, oameni de știință, cercetători, să rămânem curioși și uh, novatori la toate nivelurile, european sau național, să ne folosim Uh, cercetarea pentru a face din Europa un loc uh, valoros, uh, creativ, în care să trăim și să facem viața mai bună cetățenilor noștri și să folosim oportunitățile oferite de Europa pentru a coopera mult mai mult interdisciplinar în Europa decât o facem astăzi. Vă mulțumesc foarte mult. Eu unul sunt cât se poate de optimist. Mulțumim uh, foarte mult, domnule ministru Fassman, pentru uh, munca dumneavoastră, pentru intervenția dumneavoastră, dar și pentru uh, activitatea noastră în cadrul președinției Consiliului UE. Acum aș dori să vă prezint o adevărată poveste de succes europeană un exemplu de colaborare între italieni și belgeni. Ca să dăm din nou speranță unei fetițe. Am să dau acum cuvântul domnului profesor Luigi Naldini, care este directorul Institutului Sarafele Teneton pentru uh, tratament uh, genetic din Milano și o avem și pe, avem și pe părinții lui Margot, Mariche și Haine Andre, care vor vorbi despre ce s-a întâmplat cu fetița lor care suferea de deficit de adenozin dezaminază și datorită colaborării cu familia, pentru că familia întotdeauna este foarte importantă, colaborare cu acest institut de cel mai înalt nivel științific și tehnologic Uh, care este uh, campion uh, nu atât în Italia cât și în Europa în acest sector de cercetare, au permis acestei fetițe să progreseze foarte mult. Veți vedea și dau cuvântul domnului profesor Ginaldini și mulțumesc și lui și părinților lui Margot pentru că sunt prezenți aici. And uh, ladies and gentlemen, I'll just try to give you very briefly Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Am să încerc să vă prezint pe scurt uh, uh povestea lui Margot și povestea unui vis îndeplinit uh, și anume găsirea unui medicament. Margot s-a născut în urmă cu șase ani cu o genă defectuoasă, uh, un caz foarte rar. Mulți copii afectați de deficiențe genetice sunt în aceeași situație cu Margot. Ea nu a putut trăi o viață uh, Uh, normală. Sistemul ei imunitar nu funcționa. Celulele albe uh, fie nu se formau, fie nu erau funcționale. Unele dintre astfel de boli pot fi uh, tratate prin um, transplantarea unor celule de la donatori. Însă acest lucru nu, se put, nu s-a putut face în cazul lui Margot. Margot a fost tratată cu un tratament experimental, terapie genetică. Celulele uh, ei au fost uh, recoltate, au fost uh, cultivate in vitro și s-a folosit un virus modificat pentru a reintroduce o genă funcțională pentru a o um, înlocui pe cea care ei lipsea sau care era defectoasă. Astfel, gena s-a corectat permanent Um, s-a implantat, s-au implantat aceste celule în uh, coloana ei, uh, în um, măduva spinării și de atunci ea produce um, celule normale și duce o viață normală, cum vă vor spune și părinții săi. Deci, iată, a fost o, un test pentru acest nou tip de tratament. Uh, bineînțeles, este un tip de tratament foarte complex dacă vă gândiți la medicamentul administrat, sunt celule recoltate de la pacient, uh, modificate cu un virus care uh, duce la o mutație genetică, deci un medic și apoi uh, sunt din nou implantate în corp um, cât se poate de complex, dar s-a testat la câteva sute de pacienți acest tip de tratament. Mai mult de 100 în centrul nostru de la Milano pentru o serie întreagă de boi, boli. Uh, printre care și o formă uh, ereditară de uh, anemie. Nu ar fi fost posibil să dezvoltăm aceste terapii fără sprijinul și finanțarea pe care am primit-o ca cercetători europeni din, de la Uniunea Europeană în ultimii 15-20 de ani. Într-un moment în care industria farmaceutică și o bună parte din comunitatea științifică a fost sceptică față de terapia genetică, um, Uniunea Europeană i-a sprijinit pe cei care lucrau în acest domeniu. Am reușit să depășim acest moment dificil și să uh, creăm principiile acestui tratament. Iar acum industria uh, intervine și ea uh, și am văzut că tratamentele precum cel primit de Margot sunt oferite chiar și ca medicamente. Um, medicamentul primit de Margot este primul din lume care este și pe piață. Asta înseamnă că dacă un medic diagnostichează această uh, boală, poate prescrie acest uh, medicament și uh, acest tratament și celulele pacientului pot fi recoltate și modificate și reintroduse. Um, um, s-a creat posibilitatea de a coopera și practic astfel s-a atins acest vis. Um, după cum a spus și președintele Tajani, Europa a fost un lider uh, până acum în acest domeniu, dar s-ar putea să nu continue așa. Uh, uh, s-au făcut enorme progrese, se poate vindeca, se poate trata cancerul cu, um, cu tratament genetic, dar pentru a menține acest ritm, ritm trebuie să reușim să avem același tip de sprijin um, cum am avut până acum. Am să uh, dau cuvântul părinților lui uh, Margot pentru a vă uh, da mai multe detalii și pentru a vă povesti uh, partea lor a poveștii. Bună ziua, eu sunt uh, tatăl lui Margot și sunt foarte fericit de a mă afla astăzi aici Margot s-a născut pe 20 septembrie 2013. La vârsta de 5 săptămâni s-a îmbolnăvit pentru prima oară. Medicii au hotărât să uh, o uh, trimită la spital și după o primă noapte a venit un alt medic care ne-a explicat că era foarte bolnavă și le era greu să diagnosticheze. Uh, am, uh, um, ne-am tot plimbat uh, timp de trei luni între spital și mai mulți pediatri și nu reușeau să găsească un diagnostic. Ultima oară, pediatrul a prescris antibiotice timp de o săptămână, sperând că o să se simtă mai bine. Și v-am spus, în tot acest timp, mai mulți pediatri și-au dat cu părerea Uh, unii ne spuneau că nu are nimic, uh, alții că nu-și dau seama ce are și mm, până la urmă au externat-o. Dar uh, totuși unul dintre pediatrii uh, a um, făcut o programare pe lângă un spital universitar și o săptămână mai târziu am mers să consultăm niște specialiști. După 1 ianuarie 2014 am mers la uh, un uh, urgențe pentru că, deși avea trei luni, uh, uh, fetița noastră era foarte slăbită, nu se simțea deloc bine. Și după câteva ore doar, uh, în sfârșit s-a pus diagnosticul corect uh, că avea această deficiență, această boală genetică foarte rară. Uh, după ce am aflat acest lucru, la numai o săptămână, am fost inundați cu informații, a fost o perioadă în care um, așteptam uh, cu înfrigurare să vedem dacă există și alți bolnavi care sufereau de aceeași problemă genetică și dacă existau tratamente. Trăiam de pe zi pe alta, practic. Până la urmă am înțeles ce era această boală și primul lucru pe care l-am făcut, am vrut să vedem dacă fratele lui Margot putea să-i doneze uh, măduvă osoasă. Dar uh, profesorul care s-a ocupat de noi ne-a spus că, din păcate, nu putea să fie un uh, donator compatibil și că, în plus, uh, chiar și un alt donator avea foarte puține șanse să fie compatibil dar ni s-a spus că în Italia exista spitalul uh, cu care putea să ofere cele mai mari șanse de supraviețuire uh, um, fetiței noastre. Am încercat să luăm legătura cu acest spital din Italia, am vorbit cu prieteni, să vedem dacă au rude, cunoștințe, oameni care ne pot permite să luăm legătura cu acest uh, spital italian și mai ales cu specialistul despre care ni s-a vorbit la spitalul universitar. În sfârșit, am reușit să vorbim la telefon cu domnul profesor uh, Aiuti din Italia și ne-au luat o, o povară de pe umeri, pentru că dumnealui ne-a explicat că Margot putea să fie eligibilă ca să profite de acest nou tratament genetic în spitalul lor. La trei luni după ce s-a pus diagnosticul, am mers pentru o oară la Milano, în acest spital, și Margot uh, a fost uh, examinată, s-au făcut analize înainte de a se începe acest tratament genetic. Pentru noi a fost o adevărată ușurare, pentru că pentru prima oară am putut să vorbim cu o echipă de medici care cunoșteau foarte bine această patologie. O săptămână mai târziu ne-am întors în Belgia. Margot a trebuit să aștepte începutul tratamentului propriu-zis și a fost uh, Uh, um, internată în spital, în Belgia. Pe de o parte eram bucuroși că ne-am întors în Belgia, dar ne era foarte greu pentru că, de fapt, toți medicii care cunoșteau atât de bine boala și tratamentul uh, se aflau în Italia. A trebuit să așteptăm 8 luni înainte de a putea reveni în Italia pentru începerea, cum spuneam, tratamentului. A fost un moment extraordinar. Uh, Margot, în sfârșit, putea să beneficieze de un tratament adaptat bolii sale. Pe 5 septembrie a început Margot tratamentul genetic. Pentru noi, um, această zi este ca și cum uh, s-a născut pentru a doua oară, este cea de-a doua zi aniversară. În decembrie 2014, uh, după începutul tratamentului, ne-am întors cu Margot acasă și am uh, sărbătorit Crăciunul pentru prima oară. După care Margot încetul cu încetul și-a revenit. Pe 1 septembrie 2015, medicii au spus că pentru Margot era sigur, era um, uh, uh, putea să meargă la um, um grădiniță, mă scuzați, la creșă, pentru că fratele ei mai mare mergea deja la uh, grădiniță și în mai 2016 Margot se simțea atât de bine încât uh, și ea a putut uh, să uh, înceapă uh, um, creșa. Avea patru ani. Acum uh, Margot are 5 ani și merge la grădiniță, se simte foarte bine nu și aduce aminte mare lucru de toată această perioadă pe care a petrecut-o în spitale și de tot tratamentul, dar din totdeauna medicii italieni ne-au uh, însoțit, ne-au explicat, ne-au spus că acest tratament a fost uh, uh cu succes garantat și au făcut ce au putut ca să ne liniștească. Noi uh, suntem niște părinți plini de recunoștință Trebuie să mulțumim de suflet medicilor care s-au ocupat de fetița noastră. Credem că acest tratament a fost cea mai bună alegere pentru fetița noastră ca să îi salveze viața prezentă și viitorul. Mulțumesc! Ecco, questi sono... Acestea sunt rezultatele cercetării sprijinite, cercetare europeană care a uh, redat nu doar sănătatea unei fetițe, ci uh, a redat uh, mm, poftă de viață și dorința de a-și continua viața întregii familii și este o șansă pentru mulți alți copii care sunt afectați de aceeași problema. Acum vreau să dau cuvântul lui Bertrand Picard, care este ambasadorul bunăvoinței pentru mediu al ONU. Probabil că știți că între 2015 și 2017 a făcut ocolul Pământului într-un avion uh, cu baterii solare, fără escală. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, drag prieten Carlos Moedas, uh, bună ziua tuturor Vreau să vă spun un lucru. Când uh, zburam peste Golden Gate în San Francisco pe baterie cu energie solară, eram uh, mândru, eram uh, deasupra Silicon Valley și iată acest, acest avion cu care survolam această parte a Americii era european. Haideți să nu fim timizi în Europa. Avem atât de multe lucruri bune, dar nu ne mândrim de ele. Ne mândrim cu ele și ar trebui să o facem. Vorbim despre inovație acum. În, indiferent de domeniu, trebuie să spunem că vom beneficia de pe urma acestor inovații dacă supraviețuim pe planeta Pământ. Mă gândeam la asta când survolam oceane, zi și noapte, fără combustibil, fără zgomot, fără poluare. Și o parte din mine își spunea, wow, sunt deja în viitor, asta e SF. Iar cealaltă parte își spunea, nici pe departe, asta este prezentul. Asta poate să facă cercetarea, tehnologia și inovația. Asta au reușit să facă astăzi, în prezent. Și atunci am început și am înțeles cât de mult se află în trecut restul lumii. Restul lumii poluează apele, distruge mediul înconjurător. Folosește așa numite tehnologii care au fost inventate în 1880, la începutul erei uh, petroliere. Uh, motoare pe combustie, uh, becuri incandescente, sisteme de încălzire și de răcire ineficiente, rețele energetice proaste, nu inteligente. Toate acestea însă sunt în afara acestei săli aici. În această sală avem cercetători și inovatori. Dar de ce n-am înlocuit încă toate aceste chestii murdare cu tot ce se inventează aici? Pentru că nu suntem obligați să o facem. Pentru că avem în continuare voie să poluăm. Adică avem în continuare voie să importăm produse care au fost crescute în regiuni diferite, fiindcă avem în continuare voie să consumăm pești care provin din pescuit uh, ilegal uh, sau excesiv, fiindcă nu există suficiente reglementări în ceea ce privește introducerea pe piața inovațiilor. Iată de ce, după uh, succesul uh, Solo Impulse, am încercat să căutăm o mie de soluții care să ocrotească mediul înconjurător într-un mod profitabil. Nu doar um, biodiversitatea în mediul înconjurător, ci pe cinci obiective de dezvoltare durabilă, apa, energia, industria, agricultura și mobilitatea uh, în orașe. Și am fost uluit să constat că există atât de multe soluții despre care nu știe nimeni. E incredibil. Scopul nostru a fost să găsim o mie de soluții. Dar avem deja 1400 de companii care s-au înscris la acest proces. Pentru a obține eticheta de profitabilitate pentru inovațiile lor și luptăm îndeaproape cu Comisia Europeană, cu Consiliul European de Cercetare, cu domnul profesor Burdignon, avem foarte multe experți în această sală care sprijină acest proces. Și scopul este dublu. În primul rând să arătăm ce este profitabil. Fiindcă nu veți reuși, vom reuși niciodată să, să ocrotim mediul înconjurător dacă nu se obține profit. Deci trebuie să vorbim limbajul celor pe care vrem să-i convingem. În al doilea rând, trebuie să ajutăm guvernele să, să le arătăm că avem uh, instrumentarul necesar pentru a curăța industria de poluare. Rapoartele ne spun că trebuie să curățăm industria și economia până în 2030 dacă vrem să menținem uh, un standard ridicat al calității uh, a nivelului de trai sau până în 2050 dacă vrem un nivel mediu sau până în 2070 dacă vrem o viață oribilă. Mulți, vor, mulți spun că e imposibil așa ceva. Dar uită ce spirit avem noi aici, în această sală. Ei uită că imposibilul nu este uh, realitate, ci se află doar în mintea oamenilor. Dacă vrem într-adevăr, deci, să aducem inovația în viața de zi cu zi a oamenilor, nu e suficient să avem investiții, nu e suficient să avem cercetare, cercetători, nu este suficient să avem brevete, avem nevoie de uh, reguli foarte dure, cu ținte de mediu foarte ambițioase și politici energetice. Nu vom reuși să facem nimic dacă mediul reglementativ este prea relaxat și prea lax. Trebuie să cereți nu numai subvenții, trebuie să cereți regulamente, reguli, dacă avem o taxă a carbonului. Dacă suntem obligați să fim eficienți în casele noastre, în ceea ce privește mobilitatea la nivelul industriei, la nivelul agriculturii, cele o mie de soluții pe care le căutăm și pe care le aducem la oaltă vor ajunge pe piață, vor fi folosite de către oameni iar calitatea vieții va fi îmbunătățită semnificativ, astfel încât oamenii vor uh, reuși să se bucure de un viitor minunat. Dar pentru asta, ca în această poză, ultima poză pe care am făcut-o în, uh, în jurul lumii, în balon, înainte de zborul cu baterie, în cu baterie solară. Și aici mă uitam pe hubloul balonului. Și acelea sunt cristale de gheață, noaptea înghețată, și pe de, de cealaltă parte se vede răsăritul, soarele care răsare. Însă nu vom putea vedea că răsare soarele dacă nu trecem prin gheață, prin partea de gheață. Și foarte mulți oameni în, pe această planetă nu vor să facă asta. Preferă să sufere în, acolo, înghețați, în gheața pe care o știu, decât să-și asume riscul de a păși în necunoscut. Sunt oameni care se tem de necunoscut, dar sunt și oameni care nu le pasă de mediul înconjurător. Sunt oameni care nu le pasă de nivelul de trai și de calitatea vieții altora. Ei vor ca lucrurile să nu se schimbe pentru ei, să aibă rapoarte, rapoarte trimestriale și să obțină profit. Acești oameni sunt periculoși pentru lumea noastră. Ei trebuie să fie obligați, obligați să folosească toate inovațiile pe care le creați dumneavoastră. Toate inovațiile care vor îmbunătăți mediul înconjurător și calitatea vieții oamenilor. Deci, vedeți, inovația e mult mai mult decât uh, identificarea și găsirea de noi tehnologii. E, uh, pentru a aduce inovația pe piață, trebuie să creeze o nevoie. Și asta trebuie să cerem noi liderilor noștri, liderilor orașelor și instituțiilor noastre. Deci vedeți că avem cale lungă de bătut și vă urez mult succes! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Picar. Mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră și mulțumesc pentru această intervenție extrem de interesantă. Facem la foto. Acum vom face o fotografie cu toții, cei de la prezidiu, și apoi am să ceda o președinție a președintelui Buzec, care va continua cu după amiaza uh, de lucru, prezidând următoarea masă rotundă. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru. Mă bucur să vă văd pe toți. Acum uh, se face fotografia de familie. Downstairs, yeah? Okay. Uh, you should wait one minute. We will make. Trebuie să așteptați. Uh, uh, credeam că pot să vă vorbesc în tot acest timp, dar vom aștepta să facem fotografia și apoi începe prima masă rotundă. Please, everybody, stand up. Vă rog frumos, toată lumea să se ridice în picioare pentru poza de familie.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 Once again, once again, dear friends. Încă o dată, dragi prieteni, uh, va mai dura 5-10 minute uh, pentru această următoare parte a conferinței noastre. Bun venit încă o dată în Parlamentul European tuturor. Mă bucur că ne putem întâlni aici. Eu reprezint uh, Comisia pentru Industrie, Cercetare și uh, Energie. Deci uh, comisia responsabilă uh, în totalitate pentru programele cadru, toate programele cadru, în numele Parlamentului European. Deciziile noastre sunt uh, luate ca uh, recomandări pentru întregul Parlament. S-a întâmplat același lucru cu cele 120 de miliarde. Noi am propus uh, acest tip de finanțare în februarie al acestui an, la începutul uh, negocierilor privind cadrul financiar multianual și mă bucur că unii colegi de la ITRE sunt alături de noi. E foarte important să ne putem întâlni cu dumneavoastră. Bineînțeles, vom uh, începe negocierile cu Consiliul privind finanțarea celui de-al nouălea program cadru, Orizont Europa, în câteva săptămâni, uh, alături de președinția austriacă, poate, nu știu dacă va fi posibil, dar cu siguranță uh, alături de președinția română. Și vom încheia, sper, sper că așa va fi, uh, deci vom încheia negocierile înainte de alegerile europene. Dragi prieteni, permiteți-mi să spun că e dificil să adaug ceva mm, în plus față de tot ce s-a spus până acum. Deci n-aș vrea să intervin prea mult timp. Aș vrea să vă spun că nu s-a spus, uh, s-au spus anumite lucruri. Fondurile pentru știință și inovație nu sunt cheltuieli, sunt investiții. Și trebuie să ținem minte asta tot timpul, inclusiv în statele membre. Pentru că acum este responsabilitatea statelor membre să decidă uh, până la urmă în ce măsură, cât Uniunea Europeană va cheltui pe cercetare și dezvoltare. Noi am uh, sprijinit uh, ideea de un buget de 120 de uh, miliarde în Europa, mai mult decât pentru Orizont 2020. Ce este important? Nu trebuie să ne temem să propunem ceva neobișnuit. Îmi amintesc, în urmă cu 10 ani, eram responsabil pentru al șaptelea program cadru în numele Parlamentului European, în calitate de raportor. Și pentru prima dată în istorie, um, am uh, făcut din cercetarea pentru energia curată și nepoluantă uh, o prioritate în, acest, în al șaptelea program uh, cadru. Am sperat că nu numai se va crea mai multă cunoaștere pe acest subiect, ci și se vor crea locuri de muncă în acest domeniu. Și acum, iată, ne confruntăm cu um, problema schimbărilor climatice, știm uh, că este un element uh, esențial. În această după amiază, în 10 minute vom începe cu uh, două paneluri paralele. Una în această sală și una în cea de vis-a-vis. -vis. Puțin mai mică, dar totuși foarte încăpătoare. Primul subiect va fi sănătatea și bunăstarea în această sală. Apoi uh, se, uh, e vorba de nou, noi tipuri de tratamente anticancer, vaccinul uh, Ebola, um, măsuri pentru încetinirea îmbătrânirii. Vis-a-vis, -vis, un al doilea panel, un mediu sustenabil. De exemplu, um, obținerea de ulei din uh, uh, recolte care nu sunt alimentare, uh, comunicare digitală pentru reducerea emisiilor de carbon și nu numai. Iar într-o oră vom începe cu încă două panel, uh, paneluri paralele. Întâi, uh, inovația, să punem uh, rezultatele cercetării pe piață, și aici vom vorbi despre proiectul No Isolation, uh, alternative complet biodegradabile la plastic și un al treilea subiect la acest uh, punct, cum să ne producem propriul carburant din um, CO2. Incredibil! Iar în al patrulea panel uh, se va discuta despre o societate uh, sigură pentru toți. Galileo și Copernicus, <coughs> um, un proiect avansat de combatere incendiilor um, și un sistem mondial de alertare împotriva tsunamiurilor. Acestea sunt propunerile noastre pentru această după amiază. Am dorit să vă informăm că în paralel cu aceste reuniuni în Parlamentul European va avea loc al 10-lea summit de inovație. Și este important să vă vorbesc despre sloganul acestui uh, summit. Este a 10-a oară când ne întâlnim în Parlamentul European în ceea ce privește inovația și cercetarea și uh, discutăm cu industria, cu IMM-uri uh, și cu uh, comunitatea de cercetare. Sloganul uh, principal pentru acest al 10-lea summit este niciunul dintre noi nu este atât de inteligent precum suntem toți împreună. Este exact acesta este mesajul, să cooperăm uh, și să conlucrăm pentru a uh, aduce un viitor mai bun Europei. Vă mulțumesc. I am very pleased to have the opportunity to Mă bucur să am oportunitatea să particip, chiar dacă de la distanță, la acest eveniment atât de prestigios, în prezența unor autorități la nivel înalt din Parlamentul European, din Comisia Europeană și din guvernele statelor europene. Uh, bineînțeles, uh, regret că nu pot fi alături de dumneavoastră astăzi. În ultimii 30 de ani, în special datorită programelor cadru UE, cercetarea științifică în Europa a făcut progrese spectaculoase în ceea ce privește uh, progresul în cunoaștere, dezvoltarea tehnologiilor și uh, formarea unei noi generații de oameni de știință și a unei noi generații de cetățeni, cu un enorm impact asupra creșterii economice și a vieții de zi cu zi. Acest tip de valoare adăugată trebuie uh, luat în considerare într-o eră care este din ce în ce mai sceptică față de tehnologie și știință. Datorită um, eforturilor Comisiei Europene, uh, dar și a, statelor, a unor state membre, a unor centre de cercetare precum CERN și a altor um, organizații, Europa a câștigat uh, poziția de lider la nivel mondial. Trebuie să continuăm pe această direcție cu uh, un program bine uh, finanțat, un program cadru bine finanțat, Orizont Europa, dar și promovând educația în domeniile STEM și încercând să alocăm 3% din PIB-ul statelor europene în cercetare și dezvoltare. În acest uh, context, probabil că nu vă va surprinde um, dacă în calitate de șefă a unul din, unuia dintre cele mai mari centre de cercetare uh, fundamentală din lume. Voi spune câte ceva despre acest domeniu. Cercetarea uh, fundamentală este carburantul progresului, pentru că um, întotdeauna testează limitele cunoașterii. Fără idei inovatoare, pro, uh, progresul întotdeauna va încetini, va stagna. Iar istoria ne arată că de multe ori marile invenții vin, vin de pe urma cercetării fundamentale. Exemplele care îmi plac cel mai mult sunt cuantica mecanică și relativitatea, două mari descoperiri în ultimul uh, secol. Când au fost descoperite, erau considerate ca fiind inutile, pentru că erau mult prea abstracte și fără aplicații practice. Însă, fără mecanica cuantică, electronica modernă, bazată pe tranzistor, nu ar exista și fără cunoașterea relativității, sistemele noastre de navigație prin satelit nu ar funcționa ambele au transformat societatea și viața noastră de zi cu zi în moduri cât se poate de radicale, chiar dacă um, lor Einstein, Planck, Heisenberg și ceilalți nu au încercat să inventeze uh, un GPS sau uh, un nou tip de aparat electronic, ci pur și simplu au încercat să înțeleagă cum funcționează universul nu pot să subliniez suficient importanța pentru progresul umanității a ceea ce uh, Abraham Flexner a numit în 1939 uh, utilitatea uh, cunoașterii inutile și nevoia pentru cercetare științifică, mai ales cercetare pentru cercetare fundamentală, de a sprijini de a fi sprijinită finan, uh, financiar de guvernele UE este esențială. Este uh, foarte important să uh, nu îi uh, ratăm, să nu îi uh, pierdem din vedere pe uh, Einstein, Planck și Heisenberg de astăzi. Europa este un lider în multe domenii din cercetarea fundamentală și ar trebui să uh, își mențină această poziție. Aș vrea să mai spun că o altă valoare a cercetării UE este că a jucat un rol esențial în conectarea oamenilor din Europa. Asta deoarece știința este universală și unificatoare. Universală pentru că se bazează pe fapte obiective și nu pe opinii. Și unificatoare pentru că um, un, dorința de acumulare a cunoașterii, pasiunea de, învăța, de învățare sunt aspirații și valori pentru întreaga umanitate. Cunoștințele nu au pașaport, gen, rasă sau partid politic și pot juca un rol cheie în uh, promovarea dialogului și în a crea punți între țările europene și nu numai. În ultimul rând, aș vrea să sprijin uh, Comisia Europeană în eforturile sale de a promova știința cu toate facetele sale, o valoare pe care noi la CERN o sprijinim, fie prin uh, Um, soft open source sau prin publicații în um, jurnale științifice. Cred că Europa poate fi un model pentru restul lumii. Știința deschisă este crucială pentru promovarea educației tehnologice și științifice și a oricărui tip de cunoaștere în Europa. Este crucială pentru crearea de capacități, este crucială pentru reducerea inegalităților și pentru a uh, ne adresa și celor din regiuni mai puțin privilegiate. Cercetarea fundamentală, inovația și tehnologia, educația în domeniul, domeniile STEM, colaborarea între cetățeni europeni prin cercetare <coughs> și știința deschisă sunt valori pe care Uniunea Europeană trebuie să le sprijine pentru dezvoltarea durabilă și sustenabilă a Europei și pentru o lume mai bună. Ok. Graviton. Graviton Discoveries. Ok. Good evening. Bună seara. Ho il difficile compito di parlarvi in pochi minuti di una ricerca. Am misiunea dificilă de a vă vorbi în puține minute despre o descoperire care de fapt progresează continuu de 100 de ani. Nu e ușor, dar voi încerca. În ultimii trei ani, lumea fizicii și astronomiei a asistat la o adevărată revoluție din cauza descoperirii Uh, uh, gravitației. Uh, proiectul Gravinton, care era o rețea uh, finanțată de Uniunea Europeană și tinerii săi cercetători, sunt actorii principali ai acestei revoluții. Dar, de fapt, uh, E vorba mai ales de doi, uh, două aparate construite în Statele Unite, cu uh, o contribuție uh, europeană, aparate care pot să regleze uh, lungimea undelor. Și aceste aparate, denumite Virgo, au dat și numele unei alianțe științifice mondiale care a fost premiată în 2016 cu premiul Bertu, care este echivalentul premiului Nobel pentru fizică în 2017. Când a început totul, în 1915, datorită lui Albert Einstein, care și-a publicat uh, teoria relativității generale, care a schimbat complet uh, felul în care vedeam gravitația. Nu mai era văzută ca o forță, ci o efect a uh, curbei spațiu-timp. Și a explicat explicația corpurilor celeste. Gravitația este geometrie. Uh, dacă aceste corpuri celeste se mișcă foarte repede, ca de exemplu neutronii, aceste curbe se propagă sub formă de unde gravitaționale. Însă, fiind vorba despre niște uh, uh, unde greu de perceput, am avut nevoie de niște aparate care să le perceapă, pentru că noi nu le putem vedea, <coughs> ochiul uman nu le poate uh, vedea. Pe 14-15 septembrie 2015, aceste două aparate de, care pot să măsoare lungimea undelor au uh, putut să măsoare aceste unde. Erau niște corpuri celeste atât de dense încât nici lumina nu putea să facă față atracției gravitației acestor corpuri celeste. Și au uh, uh, Mm, aceste două corpuri celeste se transformau într-o gaură neagră cu o masă de 60 de ori mai mare decât uh, masa uh, uh, um, uh, soarelui. Aceste, aceste trei planete, la fel ca și soarele, au apărut apoi din această gaură neagră. O nouă formă de energie uh, și ne-am dat seama că Einstein avea dreptate. Ca să înțelegeți cât de uh, grea este ace- de făcut această descoperire, trebuie să înțelegi că efectul undei a fost că a uh, lovit uh, um, um, oglinzile noastre care sunt uh, uh staționate la distanțe de 4 km cu o viteză echivalentă cu nanosecunde și era într-adevăr o adevărată revoluție, dar nu s-a terminat aici. În 2017, această rețea globală de aparate, împreună cu Virgo, au constatat că exista un semnal complet diferit, un semnal care dura câteva zeci de uh, secunde. Și își dau seama că uh, era vorba despre o evoluție în constelația Hydra. În același timp, două satelite au constatat că e o lumină care provenea din aceeași regiune a Universului. Și am văzut pentru prima oară cum se explică uh, razele de lumină pe care uneori astronomii le observă în Univers. E vorba despre acești neutroni care se mișcă foarte repede toți astronomii din lume și-au uh, mm, ghidat telesco- telesco- uh, telescoapele înspre această regiune și au efectuat uh, înregistrări de date timp de uh, mai multe săptămâni. Pentru prima oară, întreaga umanitate, 140 de națiuni și 3700 de cercetători au lucrat în acest domeniu ca să facă aceste Uh, observație. Există multe consecințe a acestei munci în comun. Am putut să facem o măsură a spațiului și a universului. Am putut să verificăm teoriile lui Einstein și am înțeles originea uh, materiei grele din univers. Uh, aurul și argintul, de fapt, se formează în fuziunea stelelor de neutroni. Este consecința descoperirii unei noi epoci. Este uh, este astronomia de ultimă generație, când, de fapt, există uh, uh, aceste noi uh, um, particule, fotonii și neutronii. Am pus la punct cele mai bune filtre mecanice din lume, am um, conceput um, aparate care înainte erau folosite doar în industria petroliferă și am putut să avem aparate de inginerie spațială ca să putem să măsurăm aceste particule foarte mici care sunt neutronii. Și noi, cercetătorii de la Graviton, am participat la această revoluție și un lucru și mai important este că am reușit să pregătim o nouă generație de cercetători. Cercetători care vor ghida, vor conduce proiectele viitoare, ca de exemplu construirea unui observator de unde gravitaționale de a treia generație, care deja există sub formă de idee datorită finanțării europene și care va permite Europei să asigure uh, uh rolul de lider în domeniul cercetării gravitaționale pe viitor. Uh. Abrevierea acestui uh, observator este 3DT și vom putea să observăm undele gravitaționale care provin din întregul univers și așa să reușim să înțelegem uh, secrete a căror mister încă nu l-am pătruns. Uh, uh, thank you for your presentation, dear friends. Panel number... Dragi prieteni, uh, acum va începe primul grup de lucru despre sănătate și bunăstare, prezidat de doamna Dina Ioana Vălean, în această sală și cel de-al doilea grup de lucru un uh, uh, mediu înconjurător uh, sustenabil, prezidat de Benedek Iavor. Dumnealui fiind de la Comisia uh, ITRE și doamna Vălean de la Comisia ENVI. Draga Dina, te rog frumos să vii la prezidiu. Vă mulțumesc!